afirmăm care sunt prioritățile noastre pentru o adevărată procedură armonizată în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ghiam. Este sfârșitul acestei dezbateri. Votul va avea loc miercuri la prânz. Următorul punct. Raportul domnului Lightfried E vorba de produse și tehnologii cu dublă utilizare. Domnul Leichfried, pentru 4 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, comisar, stimați colegi. Momentul în care am primit uh, acest raport privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare, uh, Uh, trebuie să fiu sincer că nu înțelegeam uh, întru totul dimensiunile acestui, acestei teme. Acest raport vizează un sector care este, pe de o parte, pus în umbră în momentul în care vine vorba de raportare, pe de altă parte, creează locuri de muncă, este însă un domeniu care trebuie neapărat să fie reglementat la nivel european. Este vorba aici despre controlul exporturilor de produse care pot fi folosite atât în scopuri civile cât și în scopuri militare. Este vorba despre chim- produse, substanțe chimice, părți componente ale ar- diferitor tipuri de armament, părți componente ale unor sisteme electronice și, de asemenea, ă, software și tipuri de software. În acest sens, consider că este important ca reglementările existente în statele membre să fie încet, încet armonizate. Aceste reguli trebuie să fie cât uh, se poate de clare, transparente și să fie transparente la nivel european. Lucrul acesta este important. Acest uh, raport ne face să simțim puternic efectele tratatului de la Lisabona. Comisia a transmis această propunere Consiliului și spera ca totul să se rezolve înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Ei nu a fost cazul, așa că în ecuație a intrat și Parlamentul European. Iar lucrul acesta este pozitiv pentru că uh, Uh, nu suntem neapărat pe aceeași lungime de undă cu Consiliul. Însă voi reveni asupra acestui subiect. Am reușit să depășim anumite uh, lacune legislative existente în propunerea Comisiei. Vreau să mulțumesc colaboratorilor Comisiei pentru că am reușit să ajungem la acest uh, numitor comun. Însă, bineînțeles că au mai rămas anumite probleme există o singură problemă asupra căreia nu am ajuns la un consens atât în Parlamentul European cât și în uh, discuția noastră cu Consiliul. E important ca exporturile să fie autorizate după ce ele au fost uh, efectuate sau înainte. Cred că, din punct de vedere juridic, din dorința noastră de a garanta transparența, ar trebui să ne asigurăm că autorizațiile sunt primite înainte de exportul unor produse periculoase. Ar fi stupid să primim acestea sau să oferim aceste autorizații după ce exportul a fost deja efectuat. Aceasta este discuția deosebit de cunoscută, ex post, ex ante și eu cred că ar fi mai bine să autorizăm înainte și mai apoi să exportăm. Însă uh, Parlamentul European a ajuns la un consens cu privire la transparență și la responsabilitatea de raportare. Ei bine, nu am ajuns la același uh, numitor comun cu Consiliul. Noi considerăm însă că autoritățile responsabile trebuie să raporteze ce, când, cum a fost autorizat uh, trebuie să ne transmită nouă Parlamentului European această, acest raport pentru că trebuie să știm ce se întâmplă. Și mă apropie acum de final. E important să <clears throat> știm ce se întâmplă cu acele produse care sunt folosite mai apoi pentru încărcarea drepturilor omului. Aceste exporturi nu trebuie să fie efectuate și trebuie să ne asigurăm că lucrul acesta se va întâmpla. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, aștept cu nerăbdare discuția. Vă mulțumesc. Εξ ονόματος της Επιτροπής, η Επίτροπος κυρία Μάλστρομ, έχει το λόγο. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. În fiecare zi, firmele europene trebuie să evolueze într-un mediu din ce în ce mai competitiv. Problema livrării la timp e foarte importantă, ca și calitatea și prețul exporturile acestor uh, articole cu dublă utilizare, sigur, uh, trebuie să fie autorizate. Acestea reprezintă bunuri care sunt utilizate legitim în foarte multe sectoare industriale, uh, industria spațială, aviatică, telecomunicațiilor, chimică, etc. Bunurile acestea sunt controlate pentru că ar putea fi potențial utilizate și în scopuri militare. Uh, exist, multe state membre au facilități la export uh, sub forma unor autorizații generale și uh, permit exporturi cu uh, sarcini minime. După analiza acestor facilități naționale, Comisia în 2008 a format o propunere pentru a extinde aceste facilități la nivel național pentru exportatorii din întreaga Uniune Europeană. Propunerea pentru, a, o nouă, pentru o nouă autoritate generală comunitară de export uh, e menită să uh, permită exportatorilor din toate statele membre să tragă beneficii din proceduri simplificate uh, Uh, pentru aceste uh, bunuri uh, cu dublă utilizare pentru anumite destinații, astfel înlesnind lucrurile exportarea acestor articole fără repara, după reparație va deveni mai simplă, de exemplu, anumite chimicale industriale de asemenea vor fi exportate mai simplu și articole pentru telecomunicații. Sigur, se vor putea concentra statele membre pe tranzacții cu adevărat riscante. Industria asta plâns că au fost împiedicate în anumite state membre, uh, într-un stat membru a fost împiedicat exportul unui anumit articol, dar în alt, în alt stat membru acest articol a putut fi uh, exportat. Trebuie eliminate aceste inegalități din, uh, din, pieță, din piața noastră unică și multe state membre au măsuri inovatoare aici, a trebuit să ținem și noi pasul cu ele. Mulțumesc domnului raportor Lightfield și tuturor uh, deputaților pentru o abordare foarte constructivă. Acest raport merge pe calea cea bună și e coerent cu acțiunile uh, și documentele Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, până președintele, și acum uh, din partea AFET și din partea verzilor de asemenea, domnul Butikofer pentru domnul Herr Președinte domnule președinte, comisar. Avem de-a face cu o temă care afectează atât uh, domeniul securității, cât și al, cel al comerțului. Vorbim aici despre produse cu dublă utilizare, ce pot avea atât o utilizare civilă, cât și o utilizare uh, nesigură sau cu posibile efecte asupra siguranței. Unii, spre exemplu, Ministerul Comerțului din Germania, susțin că este vorba aici despre bunuri cât se poate de lipsite de orice fel de probleme conexe. E fals. Și Parlamentul European s-a poziționat pe această direcție potrivită. Vorbesc aici în uh, numele uh, Comisiei AFET și în uh, numele Comisiei privind securitatea. Ei bine, în cadrul aceste comisii, acestor comisii am stabilit că e nevoie de mai multă securitate și de utilizarea în acest sens al tuturor, al tuturor instrumentelor ce ne stau la dispoziție pentru uh, controlarea acestor produs, produse. Și uh, cer de asemenea sprijinirea propunerii făcute de către raportor și de domnul Zeger cu privire la controlele ex ante. Acesta este unul, acel punct de foarte controversat în momentul de față. Dacă am controla exporturile de la bun început, am avea, am avea parte de mai multă securitate, atât pentru cetățenii europeni, cât și pentru partenerii noștri terți, partenerii noștri comerciali. Nu dorim ca principiul re- propus de INTA și de către AFET să fie uh, neglijat. Pentru că dacă controlele ar uh, fi efectuate ex post, atunci am dat la o parte pur și simplu problema securității. O serie de state membre, printre care Regatul Țărilor de Jos, ne-au avertizat și tocmai de aceea ar fi în interesul cetățenilor europeni dacă plenul ar vota în favoarea celor stabilite de către comisii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele PPE, doamna Kenstiger, pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Se dorește prin această, acest regulament stabilirea, stabilirea unei autorități, autorizații generale comunitare de export pentru produsele cu dublă utilizare. Această autorizație ar putea oferi mai multă securitate în planificare IMM-urilor. Această procedură ar putea ajuta statele membre și ar putea întări avantajul competitiv al tuturor statelor membre. Și tocmai de aceea Trebuie să ne asigurăm că toate noile reglementări aduc o valoare adăugată uh, exportatorilor. E important, bineînțeles, ca toate regulile să fie într-adevăr aplicate. Se pune problema uh, de asemenea controlelor excesive. Aceasta este o temă pe care trebuie să o discutăm. Un exemplu în acest sens, o companie mică care se ocupă de serviciul uh, pentru anumite utilaje. Uh, aceste servicii sunt oferite 24 de ore din 24. Ei bine, în urma controlelor, aceste companii trebuie să aibă dreptul de a, face, de a oferi acelor, aceleași servicii și pe viitor. De asemenea, dacă formulările sunt uh, lipsite de pre claritate, uh, ne vom confrunta pe viitor cu problema legată de aplicarea regulilor. Pentru a evita această situație, este important să ținem cont de poziția tuturor actorilor importanți de pe piață. Bineînțeles, cu toții ne dorim uh, să asigurăm uh, siguranța tuturor cetățenilor europeni. Dar e important ca această propunere să contribuie într-adevăr la accelerarea procedurilor, ușurarea acestora și la uh, scăderea poverii

și IMM-urile solicită pe drept cuvânt acest lucru, dar noi spunem în principal că dorim nu doar comerț, ci siguranță în primul rând și trebuie să ne întoarcem pe acest subiect la trialog. Suntem în favoarea notificării ex ante a unei obligații de înregistrare pentru statele membre. În al treilea rând trebuie să, trebuie să existe mai multă transparență, cât mai multe posibil pentru un mecanism prevăzut de regulament Uh, care să ofere actorilor interesați, cum ar fi și organizațiile pentru drepturile omului și uh, sindicatele, uh, toate etapele prin care a trecut procesul de luare de decizie, inclusiv printr-un raport adresat Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Scholz, din partea GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru efortul depus. Îi urez în numele grupului meu mult succes în negocierile dificile pe care le va avea cu Consiliul. Dați-mi voie să mă acces pe două aspecte. Amendamentele PPE nu ajută, nu le ajută absolut deloc pe raportor. Din potrivă, nu fac nimic altceva decât să slăbească poziția de negociere a Parlamentului European. Este vorba uh, în aceste amendamente despre uh, industria armamentului, niște amendamente pe care grupul meu nu le va sprijini. În al doilea rând, avem probleme legate de excluderea statelor în curs de dezvoltare de la Uh, posibilitatea de a importa astfel de produse cu dublă utilizare care pot fi folosite și în scopuri civile, bineînțeles. În acest sens am transmis un amendament, uh, amendamentul 47, și acest amendament al nostru sprijină, practic, uh, evoluția spre dezvoltarea ale statelor în curs de dezvoltare. Vă mulțumim, urmează domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tehnologia rachetelor, de asemenea tehnologia nucleară, pot fi folosite și în scopuri militare, nu doar uh, scopuri civile. Există o serie de state care au fost uh, sprijinite uh, pe pe calea înarmării. Spre exemplu, Libia, uh, Germania și Italia s-a dovedit deja că au sprijinit uh, industria sau dezvoltarea uh, armamentului în Libia. Ei bine, lucrul acesta trebuie să se schimbe pe viitor. Toate sectoarele de genul acesta europene trebuie să fie atent controlate. Însă când vine vorba despre software și smartphone-uri, trebuie să ne gândim dacă acestea nu uh, ajută într-adevăr tocmai mișcările democratice, uh, după cum s-a dovedit în statele din nordul Africii. Poate că ar trebui să discutăm cu mai mare atenție aceste uh, produse. Urmează domnul Fellner. Herr Tolman, antal produkter som omfattas av Mulțumesc. Domnule președinte, numărul de produse care sunt pe aceste liste, produse cu dublă utilizare, este foarte mare. E vorba de la motoare de avion până la produse din telecomunicații și așa mai departe. Și dacă ne uităm la aceste liste de produse, se poate crea o adevărată confuzie. Cred de aceea că ar trebui să simplificăm și să armonizăm felul în care sunt tratate aceste produse de către europeni. Ar trebui să fie niște reguli foarte clare și armonizate pentru acestea. Eu unul știu că anumite companii suedeze refuzau exporturile cu astfel de produse, afirmând că uh, francezii nu făceau aceste lucruri. Eu Vreau să mă gândesc în special la produsele din telecomunicații. Aceste produse ar putea avea un rol important în uh, sensul eliberării anumitor țări. Deci n-ar trebui să luăm niște măsuri care să penalizeze practic mișcările societății. Acea notificare ex ante merge în detrimentul principiului just in time de care au nevoie multe companii. Și tocmai ceea ce ne dorim noi este să limităm stocurile și să promovăm acest principiu just in time. Deci chiar dacă este vorba de o procedură ex post, putem sancționa o companie care n-a respectat regulile, însă avem nevoie de mai multă claritate, de simplificare și de armonizare, indiferent că e ex ante sau ex post. Pentru că pentru mine ex ante este incompatibil practic cu principiul simplificării. E mai ușor să aplicăm principiul export post, în special pentru anumite țări. Domnul, Zem, domnul e un minut. Acum, mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. dificultățile cu care ne confruntăm sunt create de faptul că nu Uh, nu toate statele membre folosesc aceleași criterii la uh, exportul acestor bunuri cu dublă utilizare. De aceea cred că trebuie să încercăm să ajungem într-o situație în care toate statele membre să aplice aceleași standarde înalte în legătură cu exportul bunurilor civile care ar putea fi utilizate în scopuri militare. Acest regulament, cred eu, ar trebui să se concentreze pe nevoia de a împiedica proliferarea noilor tehnologii și software în scopuri militare. Cred că a, așa am putea lupta împotriva terorismului informatic. Mulțumesc acum domnul Pașcu, un minut, vă rog. Mulțumesc. Subiectul acestui raport este sensibil din două puncte de vedere, și politic și economic. Pe de o parte, UE vrea să uh, Uh, ca bunurile acestea cu dublă utilizare să nu fie utilizate în scopuri militare și împotriva oamenilor. Pe altă parte, trebuie să se gândească și la uh, interesele economice ale producătorilor și utilizatorilor. De aceea, problema este sfinoasă și uh, uh, regulamentul trebuie să elimine uh, lacunele existente și să anticipe apariția altora în viitor. Dar pentru unii regulamentul ar fi prea server, pentru alții prea lax. Ca membru AFET susține voia unui regulament mai transparent și mai strict. De aceea sunt în favoarea autorizării înaintea exportului și nu viceversa. Mai ales după Lisabona, Parlamentul poate fi doar de ajutor și exact asta și facem, ajutăm. Deci rolul nostru ar trebui consolidat și nu dat uh, deoparte. Mulțumesc și acum ajungem la procedura Cash DI. Domnul Iar are cuvântul un minut. Uh, danke, Vă mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care vine vorba despre autorizația de export a produselor cu utili- dublă utilizare, suntem cu toții de acord că trebuie să avem uh, reguli comune în statele membre. Este important lucrul acesta pentru că altfel nu vom avea parte decât de o distorsiune a competiției. Da, sună logic în momentul în care spune că în momentul în care spunem că exporturile trebuie să fie autorizate înainte de export. Dorim de asemenea mai multă transparență, de asemenea o evaluare a succesului reportat. Însă, după cum spunea și doamna Köstinger, avem nevoie de un sistem care să poată fi ținut în cârcă de companiile mici și mijlocii din uh, Uniunea Europeană, pentru că aceste reguli nu vizează doar companiile mari, ci și IMM-urile și tocmai de aceea cer ca regulile pe care le votăm să fie într-adevăr suportabile și de către IMM-uri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Urmează doamna Ferreira. Obrigado, senhor presidente. O problema da utilização Mulțumesc, domnule președinte. Problema utilizării acestor produse civile cu scopuri militare este importantă și nu e de ajuns să controlăm produsele și serviciile cu dublă utilizare. Pro controlul produselor exportate și importante trebuie să fie foarte riguros și țările în curs de dezvoltare trebuie să aibă acces la serviciile importante pentru dezvoltarea lor. De aceea e important să creștem transparența și să fim mai coerenți cu celelalte politici ale Uniunii, ținând cont de obiectivele din acest regulament. Există proiecte de cercetare finanțate de cel de-al șaptelea cadru pentru cercetare, în special acele proiecte uh, pentru avioanele uh, fără pilot care au fost utilizate în atacurile din fâșia Gaza în 2008-2009 și care au provocat foarte multe victime. E nevoie de un adevărat control pentru această dublă utilizare și trebuie sporită spori programul de cooperare cu industria spațială. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Uh, mulțumesc, domnule președinte, uh, domnule raportor, aș dori să vă mulțumesc și în numele domnului comisar de Hucht, care vă felicită pentru munca dumneavoastră. Comisia este uh, de acord cu cele spuse dumneavoastră în raport atunci, de exemplu, când propuneți un, un sistem de control ex ante, cel mai important pentru Comisie este să fie același sistem pentru toată lumea. Pentru că trebuie să evităm orice duble standarde și complicații necesare. De, de aceea suntem de acord că uh, trebuie să existe un mecanism de raportare fără, desigur, a uh, impune uh, o birocrație exagerată uh, pe, care să aibă, care să facă doar rău IMM-urilor. Aici sperăm că vom reuși să ajungem la o părere comună cu Consiliul. Mulțumesc din nou pentru dezbatere. Președintele, mulțumesc și acum raportorul are două minute la dispoziție. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să folosesc aceste două minute pentru a face un apel către Consiliu. Dar văd că Consiliul nu este reprezentat astăzi. În urmare, mă întreb în ce măsură discuția noastră are sens în absența Consiliului. Cred că ar trebui să le transmitem celor din Consiliu că dacă doresc ceva din partea Parlamentului, ar fi bine să facă act de prezență la la discuțiile din cadrul Parlamentului European. Stimați colegi, știu, e vorba aici despre multe tipuri de bunuri, de locuri de muncă. Este vorba în special de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor specializate pe tehnologia internă uh, înaltă. Și tocmai pentru aceste IMM-uri ne dorim ca la nivel european să existe standarde comune și reguli comune. Pentru că dacă acestea nu există, atunci uh, fiecare face ce vrea în statul său. Ei bine, E clar că trebuie să soluționăm această problemă cât mai repede cu putință și, de asemenea, trebuie să le spunem celor din Consiliu că nu se întâmplă toate așa cum își doresc ei. Dacă toate acestea sunt înțelese, atunci cred că vom ajunge rapid la un final care va fi în interesul uh, produselor europene, locurilor de muncă la nivel european, uh, în interesul siguranței, atât în cadrul UE cât și în afara Uniunii Europene. Acesta este obiectivul raportului meu. Da, stimate doamnă comisar, stimați colegi, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lightfried. Și cu asta am încheiat dezbaterea pe acest punct. Votul va avea loc mâine la amiază. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul Brian Simpson, statisticile europene privind turismul.